meine Damen und Herren, dear colleagues, I, will begin, otherwise we have not the time to do our work this morning. Dragi colegi, haideți să începem lucrarea, lucrările noastre din această dimineață. Vă salut pe toți. Trecem la punctul 12 de pe ordinea noastră de zi, siguranța activităților uh, petroliere și gaziere offshore. Raportoarea este Vicky Ford care e aici, deci poate să înceapă. Uh, raportorii din umbră încă nu sunt aici, dar cred că vor veni pe parcurs. Dacă nu, atunci încheiem mai repede acest punct. E rândul dumneavoastră, doamna Ford. Mulțumesc. Uh, aș dori totuși să mulțumesc uh, raportorilor din umbră, care chiar dacă nu sunt aici împreună cu personalul lor, Uh, au lucrat uh, foarte mult pentru negocierea amendamentelor de compromis și cred că rezultatul pe care îl vom uh, discuta astăzi, sperăm noi, va, ne va permite să luăm decizii rapide pentru următorii pași de urmați. 148 de amendamente au fost deja cosemnate de o serie de persoane din comisia noastră și, domnule președinte, nu pot să vă spun câte eforturi s-au depus și cât sunt de recunoscătoare grupurilor pentru uh, consens. Uh, e vorba de eforturi depuse pentru a, a um, uh, folosi uh, cât mai bine resursele tot mai rare, uh, pentru a uh, ajunge la un dialog uh, uh, în Uh, domeniul maritim și pentru ca acest dialog să ajungă la cele mai uh, uh, stricte norme. Avem nevoie și de mecanisme de garantare pentru ca opinia publică să aibă încredere în noi și pentru ca și alții Uh, politicienii, uh, decidenții să învățăm uh, de pe urma catastrofelor. Avem nevoie de planuri specifice pentru fiecare domeniu și trebuie să folosim atât resursele publice, resursele care există în EMSA și în alte organisme și să ne asigurăm că avem și era trebuie să abordăm patru domenii specifice. Și în aceste domenii trebuie să spun că s-a făcut foarte mult, s-au depus foarte multe eforturi de către industrie pentru a evita astfel de catastrofe. Așa cum s-a spus, înainte Trebuie să ne asigurăm că toată lumea e bine pregătită uh, într-o uh, situație de catastrofă naturală și că uh, resursele pot fi mobilizate imediat, că e vorba de o autoritate sau oricine se află în, la conducere în acea zonă, dacă există o scurgere de petrol, pentru că ea să fie curățată cât mai repede. În ce privește compensațiile, cu toții suntem de acord cu principiul poluatorul plătește, dar sigur că trebuie să vedem cât trebuie ca el să se asigure dinainte și să avem un uh, echilibru pentru ca uh, și uh, operatorii mici și mijlocii de pe piață să fie acoperiți. De mai multe ori am menționat faptul că apele europene Uh, au granițe cu uh, alte uh, state din afara Uniunii Europene și deci că dacă au loc scurgeri de petrol în alte ape maritime, că e vorba de Marea Neagră, Marea Nordului, Marea Mediterană, s-ar putea ca apele europene să fie contaminate și deci e nevoie de cooperare transfrontalieră în acest domeniu. am, uh, va trebui să mai uh, discutăm uh, încă problema licențelor prin amendamente și faptul că e nevoie de mecanisme europene. S-a făcut un comentariu respectiv că orice legislație pe care, trebuie să, pe care o votăm trebuie să fie pusă în aplicare și vom avea și un amendament prin care solicităm Comisiei să se asigure că punerea în aplicare se face cum trebuie. Așa cum am spus, uh, s-au fost uh, depuse foarte multe eforturi. Uh, unele au încercat să umple lacunele care existau până acum în legislație. În orice caz, noi punem accentul pe supraveghere trans transnațională, transfrontalieră și pe schimbul de bune practici. Um, la întâlnirile cu între Comisie și autoritățile de reglementare uh, din uh, mările europene și neeuropene. Eu am uh, constatat că există interese, mai ales industriale, deci care ar putea afecta pe actorii industriali, dar noi ne dorim ca aceste autorități de reglementare să ajungă la un schimb de bune practici, astfel încât industria să nu fie afectată. Așa cum am spus, Uh, operatorii industriali uh, sunt un actor foarte important, dar nu uh, sunt suficient de bine echipați pentru a face față singuri unei scurgeri de petrol sau de gaze. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu raportorii din umbră și în această săptămână pentru a soluționa chestiunile care încă nu sunt soluționate și sper să ajungem cât mai repede la un rezultat satisfăcător pentru Ford. Mulțumim, doamna Ford. Doamna Hall. Mulțumesc. Îmi pare rău că n-am fost încă de la începutul prezentării dumneavoastră. Vreau să mulțumesc raportorului pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o, pentru consultările și dezbaterile pe această temă. Există multe domenii unde cred că am reușit să ajungem la un consens comun referitor la punctele importante, în special dosarul de siguranță, importanța verificărilor părților terțe, importanța raportării la timp și a transparenței, astfel încât uh, informațiile în legătură cu incidente să fie partajate între operatori implicați într-un mod imediat. Vreau să menționez doar trei elemente care cred că sunt importante pentru a merge mai departe. În primul rând, în legătură cu posibilitatea de monitorizare. Și sper să vorbim despre același lucru, eu și raportorul. E clar că e nevoie de a trece dincolo de un sistem voluntar de cooperare. Pentru că, până la urmă, dacă există companii care nu păstrează și nu mențin standardele stabilite, care sunt deja acceptate în mod comun, cred că există și o problemă de capacitate și aceasta ar putea afecta în mod negativ dacă am încerca să impunem un nivel european peste nivelul care există deja. Și nu cred că răspunsul la această problemă ar fi acela de a avea un fel de aplicare obligatorie a regulilor. Pentru că aceasta nu va asigura neapărat îndeplinirea regulilor. Însă mă gândesc la modelul pe care îl avem în sectorul telecomunicațiilor, unde autoritățile de reglementare se întâlnesc și împreună cu organismele de reglementare. Este vorba de o cooperare între autorități și nu de creare a unui nou nivel suplimentar superior care ar putea să complice lucrurile și mai mult. În ceea ce privește Arctica, eu am toată simpatia față de cei care și-au exprimat îngrijorarea față de această zonă. Însă, realitatea este că există deja operațiuni de foraj în zonă. De aceea, ceea ce ar trebui să facem este să vedem care este specificitatea acestui foraj în zona arctică și să ne asigurăm că se introduc cerințele necesare, astfel încât operațiunea de foraj din zona arctică să respecte standardele cele mai înalte și să se țină în special cont de vulnerabilitatea acestei zone. Trebuie deci să mergem dincolo de ceea ce avem acum și să avem o gândire mai deschisă decât oriunde altundeva. Cred de asemenea că avem nevoie de o atitudine proactivă în ceea ce privește companiile europene care au operațiuni în ape globale. Cred că este foarte dificil de făcut acest lucru și ar trebui să vedem ce se întâmplă, de exemplu, în alte industrii unde companiile multinaționale sunt afectate și unde s-au făcut eforturi, de exemplu, de raportări pe uh, state pentru a exista un anumit nivel de transparență. Noi, în calitate de legiuitori europeni, cred că avem obligația de a ne asigura că acele companii care au sediul în Uniunea Europeană și care uh, să nu reușească să uh, se impună în alte părți ale lumii unde există atitudini periculoase. Mulțumesc, domnule Carvalho. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc doamnei raportor, uh, lui Vicky Ford, pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. de fapt, uh, trebuie să recunosc că ne-am pus de acord pe punctele importante și am uh, înaintat o serie de amendamente pe care raportorul și raportorii din umbră le-au cosemnat, deci s-a început, uh, s-a, mm, finalizat aproape procesul de uh, amendamente de compromis pentru că am avut uh, un proces de cooperare foarte bine coordonat de către Vicky și între raportorii din umbră. Eu aș dori să-mi exprim patru preocupări în legătură cu forma inițială a raportului, ele au fost însă preluate în amendamentele semnate de către raportor și raportorii din umbră, iar aceste preocupări erau următoarele. E nevoie de o intervenție mai puternică la nivel european, raportul inițial se axa mai mult pe statele membre, deci că e nevoie de această coordonare la nivel european și de asemenea și cu țările din vecinătate, pentru că dacă are loc un accident, de exemplu, în Africa de Nord e foarte probabil să uh, afecteze și țările din uh, sudul Europei, țările din bazinul mediteranean. De asemenea, trebuie să facem schimb de informații tehnologice uh, la nivel european, apoi legislația EMSA, rolul său, care este foarte important, ar putea ca această agenție să joace un rol important în prevenirea catastrofelor pentru că uh, au deja un uh, sistem uh, cu radare și cu satelit de reperare a petrolului care plutește pe mare uh, Uh, folosesc acest sistem pentru a preveni catastrofele, scurgerile de petrol uh, de pe vase, de pe petroliere, de exemplu, deci au posibilitatea de a identifica într-o fază foarte timpurie scurgerile de petrol și ar putea avea un rol foarte important și în uh, reacția la un accident, pentru că au un sistem de vase navale care poate să acționeze, să intervine și să acopere și care acoperă toate apele europene și care poate fi folosit foarte eficient în cazul unui accident, uh, în caz de scurgere de petrol. O a treia preocupare viza o definiție mai clară a răspunderii publice. Sunt de acord întru totul cu Vicky că Rusia ar uh, trebui să joace un rol mai important în ce privește răspunderea și acordarea de compensații. Figura acest aspect în raportul inițial, însă uh, subliniem și rolul sectorului public acum în ce privește securitate, coordonare în reacția în caz de catastrofă. E vorba de misiuni foarte importante pe care ar trebui să și le asume sectorul public. Am mai introdus o sugestie. Prima versiune a raportului se axa foarte mult pe experiența dobândită în Marea Nordului și trebuie să efectuăm acest transfer de tehnologie dinspre Marea Nordului înspre alte uh, regiuni și această sugestie figurează deja în raport. Și, în fine, cred că ar trebui să ne asigurăm că companiile europene aplică aceleași norme de securitate, indiferent de locul în care operează în întreaga lume. Acest lucru nu figura în uh, forma inițială a raportului, acum există, uh, a fost inclusă în raport. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului Uh, raportorilor din umbră pentru faptul că a ținut cont de poziția noastră și a celorlalți raportori din umbră. A fost o adevărată plăcere să cooperăm împreună. Am avut o cooperare foarte, foarte bună pentru care aș dori încă o dată să-i mulțumesc. Jo, herzlichen Dank, Herr Henne. Mulțumim, domnul Hennen. Monsieur Henne. Excusez-moi, monsieur le président scuze, domnule președinte, nu v-am auzit. Ieri am discutat SVSO 3 și în comisia noastră deputații din partea grupurilor politice au uh, participat la o dezbatere foarte interesantă în care fiecare și-a dus contribuția la progresul uh, tematicii. Astăzi suntem pe altă planetă. Uh, regimele de, regimul de norme nu uh, fac față politicilor necesare pentru a urma ritmul unei industrii în evoluție continuă. Vă propun să eliminăm această dezbatere. Pe marginea propunerii de uh, modificare a SVSO 3 e inutilă, regulile sau regimurile normative nu pot să evolueze am uh, impresia că industria petrolieră pare să fie lăsată în afara oricărui regim de reglementare care să garanteze securitatea salariaților, a mediului și a cetățenilor. Aș dori să fac o propunere simplă, deci, ca, aș dori ca industria petrolieră uh, să uh, fie să fie în sfera de aplicare a reglementării SVZO 3 pentru a evita o serie de probleme. Și când ni se spune că se pot face tot felul de economii, sper să mă înșel, dar până acum nicio societate petrolieră nu a făcut economii. Total, de exemplu, anul trecut a avut o cifră de afaceri sau de profit de 10 miliarde de euro, deci își permite să plătească controle fără niciun fel de problemă. Mulțumesc, Skinner. Uh, Mulțumesc, domnule Îmi cer scuze, am fost blocat în trafic. Uh, a avut loc o cooperare foarte strânsă și mă bucur să constat că raportorii din umbră au uh, reușit să ajungă la un echilibru. Aș dori să mulțumesc și doamnei raportor pentru eforturile investite și, bineînțeles, că uh, aș dori să-i mulțumesc și pentru faptul că a ținut cont de contribuțiile noastre. Practic, aproape toate contribuțiile au fost preluate în raport, ceea ce este foarte bun pentru uh, camaraderie. Nu știu dacă un coleg conservator folosește acest uh, cuvânt, uh, dar în orice caz acest spirit de cooperare frățească a existat. Uh, Trebuie să recunoaștem că apele uh, europene, uh, mai ales uh, marea, în zona arctică, au dobândit uh, uh, experiență la nivel național și ar trebui să transferăm uh, această experiență la nivel european, dar nu ar trebui să creăm uh, administrație inutilă sau uh, uh niveluri suplimentare. Deci este foarte important ca din când în când să ne întrebăm dacă ne asigurăm că nu uh, creăm și mai multe probleme uh, Uh, în urma unor catastrofe naturale, uh, precum scurgerile de petrol și așa mai departe. Uh, acestea fiind spuse, este foarte clar că Uniunea Europeană are un rol foarte important în extinderea procesului de coordonare și de cooperare între statele membre pe aceste teme cheie. Aș dori să spun foarte puține lucruri pe scurt, pentru că ele figurează deja în raport. Știu că uh, s-ar putea să existe diferență de uh, uh, filozofie între noi, uh, de exemplu, uh, importanța acestor plase de siguranță și, de asemenea, aplicarea directivei privind instalațiile de foraj. Um, ar trebui, de exemplu, să se țină cont și de considerațiile din Seveso. Orice uh, e legat de instalații industriale, nu ar trebui să uităm că uh, consecințele uh, vor fi importante și uh, pe fundul mării și deci ar trebui să încercăm să aplicăm uh, normele cele mai stricte pentru ca aceste instalații să funcționeze cel mai bine și pentru securitatea persoanelor implicate. Dar mă bucur de rezultatul pe care l-am l-am uh, obținut. Mă bucur că raportoarea a preluat înțelepciunea multor dintre colegi și sper să continuăm în acest spirit. Mulțumesc! Thank you very much. From the commission... Și vă mulțumesc din partea Comisiei. Dau cuvântul domnului Panec. <clears throat> Uh, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Vreau să-i mulțumesc și eu, raportoare, și tuturor eurodeputaților implicați în acest proces. Înțeleg că sunt, s-au uh, făcut multe realizări și există un sentiment de consens. Și mă bucur de acest lucru. Și noi am fost implicați uh, Uh, în uh, acest uh, proces. Am fost consultați, ni s-au cerut informații, sper că am furnizat informații satisfăcătoare până acum și am observat prin aceasta um, că opiniile pot par să convergă, în general, asupra câteva puncte cheie privind de siguranța activităților de extracție offshore și că după catastrofa Deepwater Horizon trebuie să impulsionăm industria și, de asemenea, autoritățile de reglementare la nivel național uh, deci cred că toate subiectele identificate în raport sunt tocmai subiectele cu care ne ocupăm acum în uh, evaluarea de impact și sigur că vom reflecta în inițiativele pe care le vom propune în următoarele luni. Notez că din reacțiile de astăzi că există o Există un sentiment de îngrijorare privind acest uh, strat suplimentar uh, european de reglementare al industriei. Noi nu intenționăm să impunem uh, proceduri sau obligații noi, să creăm o povară inutilă pentru industrie, acolo unde lucrurile funcționează bine sau unde nu se poate demonstra nevoia nivelului european. Dar, în orice caz, în analizele și uh, studiul de impact ne arată că există lucruri care pot fi făcute mai bine la nivel uh, european decât la nivel național și ne focalizăm asupra acestor domenii. De asemenea, suntem de acord că ar trebui să fie posibil ca legiuitorii europeni să creeze un cadru în care companiile care operează la nivel global sunt obligate să se asigure că operațiunile lor respectă cele mai înalte standarde de siguranță. Înțelegem că este un subiect delicat uh, și sunt tot felul de chestiuni de extraterritorialitate și așa mai departe, dar credem că uh, putem să introducem acțiuni uh, mai, mai mult decât codurile voluntare între acordurile voluntare între operatori. Și în ultimul rând, această expresie de controlarea controlorilor care a apărut uh, astăzi în discuție, eu uh, aș pleda să nu demonizăm acest uh, subiect, să nu-l scoatem din context, pentru că o serie dintre acțiunile propuse în raport, uh, care a fost de acolo de la început, sunt modalități care, în mod eficace, vor asigura uh, faptul că operațiunile uh, autorităților de reglementare sunt, uh, se vor desfășura conform unor standarde mai bune, uh, unei supravegheri uh, de specialitate și care vor, uh, care înseamnă de fapt controlarea operațiunilor uh, autorităților de control pentru a spori siguranța pentru cetățenii europeni. Rămânem în continuare la dispoziția raportoarei, a raportorilor din umbră și a oricărui membru al uh, Comisiei pentru a furniza toate informațiile de care aveți nevoie în etapa următoare. Mulțumesc! Și încă o dată dau cuvântul doamnei Ford pentru încheiere. Mulțumesc! Vreau să repet pentru raportori din umbră care nu erau aici când am început să vorbesc. Am început uh, mulțumindu-le lor și uh, asistenților și consultanților pentru toată munca depusă. Pentru că foarte adesea uităm să uh, Uh, le mulțumim și celor care au lucrat nu doar împreună cu noi, ci și celor care ne-au asistat. Uh, mulțumesc uh, și Comisie. Cred că forurile instituite pentru ca autoritățile de reglementare să colaboreze, cred că sunt salutare. Și sper că unii dintre raportori din umbră ar putea să vadă și ei munca din spatele acestor documente pe care am văzut-o eu când am venit la întâlnirea cu dumneavoastră. Fiona s-a referit la zona arctică. Sunt de acord că trebuie să, uh, ca forajul să se desfășoare în mod uh, ecologic. Deci să se ia în considerare cele mai bune practici uh, ecologice. Nu doar în zona arctică, ci în diverse zone din Mediterană sunt zone sensibile din punct de vedere ecologic. Deci trebuie să ne asigurăm că există cele mai înalte standarde și în, uh, în Arctica trebuie sigur să uh, colaborăm cu toate uh, țările din zonă și Într-adevăr, există Uh, medii marine uh, specifice, ecosisteme care trebuie să fie protejate. Companiile europene ar trebui să opereze la cele mai înalte standarde, oriunde ar fi pe glob, însă și uh, companiile non-europene trebuie să facă același lucru și eu m-aș bucura ca atunci când elaborăm legislația, să luăm în considerare experiențele din alte locuri de pe planetă, ceea ce e important. De ce cineva care operează Uh, la standarde absolut inadecvate în alte ape, să, de ce compania respectivă să fie primită cu brațele deschise în Uniunea Europeană. Sunt de acord cu tot ce a spus doamna Carvalho. Îi mulțumesc pentru munca pe care a făcut-o, pentru că a fost la EMSA și a, a adus informații de acolo. Peter, sunt de acord cu tine cu privire la uh, independență. Dar în amendamentul tău spui că cele mai bune practici sunt cele din Norvegia. Eu în amendamentul meu spun că ar trebui ca toată lumea să aibă uh, niște uh, să aibă controle de uh, um, siguranță uh, independente și, și cei care lucrează acolo, personalul trebuie să simtă acest lucru și acest lucru nu se întâmplă doar în Norvegia, ci și în alte locuri în Europeană și vă rog să nu uităm că nu toate puțurile operate la presiune ridicată uh, se află în ape adânci. Există pot potențialul unui accident um, la un puț cu presiune ridicată, care să fie foarte periculos, uh, în ape uh, care nu sunt atât de adânci. Deci, atunci când vorbim despre siguranța operațiunilor offshore, să nu uităm că nu toate apele adânci sunt periculoase și nu toate apele care nu sunt adânci uh, Uh, uh, nu sunt periculoase. Deci, vreau să nu uităm acest lucru pentru că e o capcană în care poți să cazi foarte ușor asociind adâncimea apei cu gradul de uh, pericol. Și um, în uh, Norvegia, de exemplu, au avut, aproape că au avut un accident care s-a, uh, uh, a avut loc într-o apă care nu era adâncă. Mulțumesc! Încheiem așadar acest punct pentru astăzi. Avem pe 16 iunie votul și trecem la punctul următor. Domnul Cimanski este raportor și are cuvântul acum. Dziękuję bardzo. Zaproponowałem Państwu projekt opinii. Mulțumesc. Uh, am uh, făcut un uh, proiect de aviz la raportul principal. Raportul se găsește în Comisia IMCO și am făcut câteva observații pe marginea legislației privind achizițiile publice din perspectiva sectorului industrial. În primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că dreptul privind achizițiile publice nu trebuie să se schimbe tot timpul, el trebuie să fie stabil. Um, pentru că acum se face din nou, se dorește a, a se face o modificare și acest lucru nu face decât să crească povara administrativă pentru întreprinderi, ceea ce sigur că nu e bine, mai ales pentru IMM-uri. IMM-urile nu pot să se dezvolte foarte bine și nu au un acces bun la achiziții publice dacă legislația se schimbă mereu. De aceea, în avizul meu, am solicitat să analizăm uh, modelul uh, uh, Statelor Unite în domeniul achizițiilor publice care sprijină IMM-urile și cred că ar trebui să analizăm acest model și să ne orientăm um, în funcție de elementele lui. Eu cred că achizițiile publice ar trebui, legislația din cadrul achizițiilor publice ar trebui să ducă și la îndeplinirea altor obiective, cum ar fi inovare, politică climatică și alte domenii. Și cred că obiectivele noastre în legislația pentru achizițiile publice vor fi, trebuie să fie atinse într-un mod care să nu ducă la uh, scăderea competitivității. Uh, criteriul prețului celui mai scăzut nu trebuie să fie lăsat undeva pe un plan secundar. Prețul este foarte important și mecanismele de formare a prețurilor pe termen lung ne permit să analizăm mai bine întreaga uh, întreaga problematică. Deci prețul este important și nu uh, trebuie să uităm acest lucru. Un alt criteriu important este necesitatea unei analize foarte, anal- a, foarte detaliate. O evaluare a impactului. De fiecare dată când uh, decidem să uh, când decidem în privința achizițiilor publice, trebuie să ne gândim tot timpul și la celelalte obiective de politică de inovare, de politică energetică, de politică climatică. Întotdeauna când uh, vrem să. Trebuie să includem aceste obiective în legislația privind achizițiile publice, dar numai după ce se face o evaluare de impact Uh, corespunzătoare. Acestea sunt elementele cele mai importante ale avizului meu. Sper că Comisia ITRE va vorbi cu o singură voce și vom uh, putea să transmitem acest aviz Comisiei IMCO. Îmi cer scuze, doamna Hall. Thank you and, um, thank Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și raportorului ca mulți alții, aș vrea să mă refer și eu la eficiența energetică în cadrul achizițiilor publice, un lucru care este menționat în mai multe locuri în raportul dumneavoastră. Cred că aceasta este importantă. Deja am subliniat acest lucru în concluziile Consiliului din februarie. Se menționează de asemenea în planul de eficiență energetică al Comisiei faptul că achizițiile publice au un rol important de jucat pentru a stimula eficiența energetică pentru produse și în a-și aduce contribuția pentru a face economii prin eficiență energetică în Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să subliniem în același timp că se pot face foarte multe economii la nivelul costurilor, pentru că aceasta este o principală îngrijorare în momentul de criză autoritățile publice au bugete foarte reduse și de aceea este bine să ținem cont de acest aspect. Faptul că dacă avem produse eficiente din punct de vedere energetic, aceasta pe o perioadă scurtă de timp va reuși să uh, ne ajute să facem economii financiare. Price Waterhouse și Ecofis au făcut uh, studii ale ciclului de viață ale produselor în 2009 și au arătat cât de importante sunt achizițiile publice, ecologice în Uniunea Europeană, care ar putea face economii de 20 de miliarde. Iar Pricewater este o companie foarte serioasă, nu este un simplu NGO, deci ar trebui să luăm foarte în serios acest studiu. Am putea, cred, sublinia în acest aviz cât de importantă este eficiența energetică în cadrul achizițiilor publice și aceasta nu doar din punctul de vedere al economiei de energie, ci și din punctul de vedere al calculului cost-beneficiu. Și sunt de acord cu dumneavoastră și cu colegul meu. Cred că ar trebui să ne asigurăm că procedurile prin care se realizează achizițiile publice sunt clare și simple, astfel încât să nu reprezinte un obstacol în sine pentru IMM-uri care încearcă să se prezinte la aceste apeluri care se fac din partea autorităților publice pentru contractarea de bunuri și servicii. Dacă am putea ajunge la un nivel de simplificare mai mare, cred că ar fi de dorit. Mulțumesc! Bun. Alte persoane care doresc să ia cuvântul uh, la acest subiect? Domnul Svensson. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să modernizăm regulile pentru achiziții publice, pentru că la ora actuală avem niște reguli foarte complicate care reprezintă o povară administrativă pentru autoritățile publice. Aceasta face de asemenea să fie scump și pentru contribuabili, pentru că această povară administrativă și felul în care sunt concepute licitațiile au un efect uh, foarte uh, negativ asupra IMM-urilor. Și uh, Tribunalul European de Justiție are uh, deja sentințe în acest sens, deci există o jurisprudență pentru ca regulile să fie mai simple. Uh, din punct de vedere general, cred că domnul Simanski a făcut uh, un lucru foarte bun în avizul ITRE. Aș dori însă ca în acest aviz să se pună un mai mare accent pe simplificare, pe reducerea poverii administrative și să se centreze mai mult pe felul în care am putea oferi acces IMM-urilor, un acces mai bun la procesul de licitații. În ceea ce privește povara administrativă, sunt de acord că dacă modernizăm regulile pentru achiziții publice, care să nu fie bazate doar pe prețurile cele mai mici pe termen scurt, să existe și o perspectivă pe termen lung și să se țină cont de marile provocări la nivelul societății. Până la urmă, n-ar trebui să avem uh, uh, niște cereri prea ridicate din partea autorităților publice, în special pentru IMM-uri, făcând ca aceste achiziții publice să fie prea costisitoare pentru contribuabil și având efecte negative pentru IMM-uri. Ar trebui să ne asigurăm că nu se vor introduce criterii care pot fi utilizate de autorități pentru a discrimina în, face discriminări în rândul candidaților și pentru a-i favoriza pe unii față de ceilalți. Fiona, cred că a menționat un alt lucru important și anume că trebuie să facem mai mult pentru accesul din partea IMM-urilor. Comisia a lucrat foarte bine prin codul de bune practici pentru a facilita accesul IMM-urilor la achizițiile publice. Ar trebui să țin document dacă dorim să modernizăm regulile pentru achiziții publice în rezoluția referitoare la Small Business Act pe care am adoptat-o în urmă cu două săptămâni, arătam că dorim să sporim dialogul între IMM-uri și cei care oferă astfel de achiziții publice. Cred că așa ar trebui să se facă și cred că Comisia ar trebui să exploreze noi posibilități de întărire a dialogului fără să se pună în pericol transparența și regulile concurenței. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank. Gibt es äh, von der Kommission Mulțumesc. Există cineva din partea comisiei care dorește să intervină în acest subiect? Văd că nu. Bine, atunci îi dau cuvântul din nou domnului Cimanski. Mulțumesc, doar câteva cuvinte. Cred că putem ajunge la un adevărat consens în cadrul comisiei noastre. Sunt absolut de acord. Eficiența energetică este un element esențial în cadrul noi legislații pentru achiziții publice în Europa și lucrul pe care doream să-l fac prin acest aviz era tocmai acela de a arăta că avem nevoie de un adevărat echilibru între elementele cruciale pentru achizițiile publice. Cred că până la urmă vom găsi formularea cea mai bună pentru a exprima acest echilibru și această voința noastră de a utiliza cât mai bine achizițiile publice și din acest punct de vedere. Într-adevăr, e nevoie de reguli clare Acestea sunt bune pentru IMM-uri. Acesta este un element foarte important și tocmai de aceea dădeam exemplul american. Și spuneam că avem nevoie de o mai mare stabilitate a legislației. Acesta este unul dintre lucrurile cele mai dăunătoare pentru uh, IMM-uri în legislația europeană. Sunt sigur că am putea face, am putea avea o formulare mult mai vizibilă, mult mai transparentă, să spun așa. Singurul lucru la care trebuie să ne punem de acord uh, și cu care a trebuit să mă confrunt a fost limitarea la numărul de cuvinte pe care le aveam la dispoziție. Va trebui însă să găsim niște compromisuri pe care le voi propune pe baza amendamentelor dumneavoastră și sunt convins că vom ajunge la un consens. Mulțumesc! So, ganz herzlichen Dank. Damit... Mulțumesc! Astfel putem să încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct. Mai e o singură informație importantă, și anume pe 15 iunie la ora 12 e termenul pentru depunerea amendamentelor. Văd că nu obiectează nimeni. Așadar, acest uh, termen este anunțat și uh, aprobat. Din păcate, nu putem să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, pentru că e vorba de voturi și uh, voturile sunt prevăzute pentru ora 10. Deci vă fac uh, anunțul uh, îmbucurător că puteți să mergeți să luați o cafea. Dar vă rog să vă întoarceți la ora 10 fix, pentru că începem cu voturile, pentru că avem foarte multe voturi.

Și pot pori. Pot pori. Nu, dar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 Ja. Komm. Ja, komm. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Dragi colegi. Doamnelor și domnilor. Dear friends. Dragi prieteni și așa mai departe. Oricum nu vă ascultă nimeni. Try this. Ich habe es ausgemacht. So, meine Damen und Herren, wir, ich möchte ganz gerne beginnen. Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Pentru că avem foarte multe voturi. Și va fi destul de complicat pe alocuri astăzi. Nu va fi foarte simplu, pentru că nu sunt doar uh, multe voturile, ci sunt și locuri unde uh, situația e un pic complicată. De aceea vă rog uh, să mă ajutați și să mi acordați înțelegere prima dată facem un test ca să știm dacă totul funcționează bine. În primul rând, cine e aici, cine nu e aici, dacă totul merge din punct de vedere tehnic. Așadar, votăm acum. Întrebarea este dacă vrem să începem ședințele uh, punctual pe viitor. Deci da sau nu sau abțineri. Mă aștept la cei mai rău. Suntem deci 47, 48 văd, deci mai lipsesc încă uh, dintre colegi, dar toate consolele funcționează, nicio, nicio problemă, nicio problemă. Doamna Madurele, aveți probleme? Too late. Doesn't work? No, no, the vote is closed. Dar votul s-a închis acum, e târziu. You have not right to vote anymore this morning. Nu aveți dreptul să mai votați în această dimineață. That's the new rule. <laughs> Now, excuse me. The new rule. Asta e noua regulă. Cine a ratat primul vot? Asta este. Bun, începem. Primul vot. E vorba de raportul doamnei Iordan se gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. Aici am nevoie de mult uh, ajutor. Începem cu punctul 47 uh, și 50 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Majoritatea se împotrivă, deci se respinge. 1. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Îmi cer scuze. Să mai văd o dată. Cine e împotrivă? La 3. Abțineri? Se adoptă. 6. Pentru? Împotrivă? Aoleu. Verificăm. 6. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Totul e bine? Funcționează? Deci votăm din nou. S-a deschis votul. Nu. Începem. Acum, ce se întâmplă aici? E o, e o mașinărie minunată. S-a deschis votul. O persoană în plus la PP. O persoană în plus la Verzi. Oh, nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Acum e bine. Votul s-a închis. Se respinge. 52 pentru. Care a fost rezultatul? N-ați văzut rezultatul? 19 la 31, da? 19 la 31. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 și 9 în bloc. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 8 și 9. S-a deschis votul. E bine, s-a închis votul. Se respinge. 24 la 27. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Șaptesprezece pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se respinge, și scuze, spune președintele. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum 17 vot pe părți. 17 și 154 vot pe părți, prima parte. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Vreau să repet. 18 pentru. Bun. Împotrivă abțineri, se adoptă. 159 și 19, identice. Nu, sunt caduce. 158. Și acesta e caduc. Bine. 160. Votăm, da? 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 19 pentru, împotriva, Abțineri? Se adoptă. 128 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 129. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 130, 131, 17 și 14, care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132, 132 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, e caduc, președintele se scuză. 132 a fost adoptat, deci 18 e de caduc, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 136 și 140 în bloc. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 137 și 15 identice pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 138 vot pe părți, prima parte. Prima parte, pentru. Am ce scuze, spune președintele, acesta e caduc pentru că 160 a fost respins. 138, votăm doar partea a doua. Partea a doua, pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Da, bun, 20 adoptat, mulțumesc, deci acesta e caduc, 11 pentru. Și acesta e caduc. Bun, pentru că 12 a fost adoptat, 141 e și el caduc și 139 și trecem atunci la 143 și 21 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 144 100 și 22 pentru, împotrivă, abțineri și acestea se resping. 145 e caduc, 161 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 162 e caduc, 163 pentru, împotrivă, abține se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum 20 raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. opt pentru? Împotrivă? Pot să mai văd o dată cine e pentru 168. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 167? Pentru? Nu, e caduc. Bine. Îmi cer scuze, dar astăzi e un pic mai complicat. 170 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 175 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 pentru. Împotrivă? Abțineri se respinge. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 176 pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 176, da? 176, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. A fost strâns. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, 21. Putem să verificăm? Da, a fost uh, respins. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 21. S-a deschis votul. 21. 21. Repet, spune președintele. 21. Verificăm electronic votul la amendamentul 21. S-a deschis votul. Încet, încet, ca să poată toată lumea să discute. Raportoarea, vorbim despre 21 de la Envy sau 21 al raportoarei? Am cer scuze, spune președintele, mulțumesc, 21 al raportoarei. 21 al raportoarei. S-a închis votul. S-a închis? Putem să închidem votul acum? Se adoptă. Dar dacă sunteți foarte sinceri, asta n-a avut uh, de-a face cu uh, cunoștințele mele sau dacă am numărat eu bine, ci aici a, a fost un proces mai complicat. 173. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 177, două părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 179, 22 și 25. Uh, Envi și Empl. Uh, spune președintele. Acum trebuie să spun și comisiile. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Și acum 100. Vreți să verificăm? Sigur. Sigur că da. Verificăm. Încă o dată s-a deschis votul. O persoană în plus la PPE. O persoană trebuie să iasă afară, mă rog, nu să iasă afară din sală, dar să nu voteze, să-și scoată cartela la PP. Mulțumim, s-a închis votul. Rezultatul este respinse. Domnul Coffer. De ce mai multe ori am dreptate, nu întotdeauna dar uh, a fost strâns. Acum trecem la 181 și 23 NV. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 27 NV. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 ampli pentru. E caduc. E caduc. Bine, mulțumesc. 185 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 187 pentru împotrivă, abține se adoptă, 190 și 2 e caduc. Da, 192, deci trebuie la, trecem la 23 și acesta e caduc. Și 190 și 186 și așa mai departe. Cred că 201 este următorul amendament, nu? Nu este de acord. Trebuie să așteptăm puțin. Da? Doamna are dreptate. 174. Are dreptate. 174. 174, trebuie să votăm. Cine este pentru 174? Împotrivă? Abțineri se respinge. Și acum trecem la 201, spune președintele. Doamne, ce complicat e! 193. Bine. 193, toată lumea e de acord. Cine este pentru? 193. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 194. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 199 pentru? Nu. Este caduc și 200. 201. Și acesta e caduc, nu? Da, e caduc. Bine. Și următorul la fel. Dumnezeule, ce listă! 197, da? 197 cred că este următorul. Am cer scuze, spune președintele. 197. Da? 197 cine pentru? Îmi cer scuze că durează așa mult, spune președintele. Împotrivă? Abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? 197? 197. Verificăm. S-a deschis votul. One O persoană în plus la PPE? Acum e bine? Nu. În continuare, o persoană în plus la PP. Rog cineva să scoată cartela din consola de vot. E bine acum? Nu, în continuare e cineva în plus la PP. Cineva trebuie să scoată cartela din consola de vot, astfel nu putem să continuăm. Mulțumesc. S-a închis votul și se adoptă. Ceea ce înseamnă că următoarele amendamente sunt caduce până la 25. Dumnezeule. Cred că 25, spune președintele. Da, 25. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 26. Pentru? Envy. Împotrivă? Vreau să vă rog încă o dată. 26. Envy. Cine e pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se respinge. 26. Raportoarei. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 206 și acesta e caduc. 206? 206. Se spune în engleză, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 207. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 208 pentru, împotrivă. Încă o dată vă rog, 208 pentru, împotrivă. Abține. se respinge, 209. Vreți să verificăm? Bine, verificăm, 208. S-a deschis votul. două persoane în plus la, la verzi. Eh, deja e situația penală aici, o, o încercare de infiltrare. Bun, sigur că se poate încerca. Intervenție din sală fără microfon. Dar se pare că a fost o glumă bună. 208. E bine acum? S-a închis votul? Se adoptă. Mulțumesc, spune președintele. 200 9 e caduc. 30. 30 ampl. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 210, 31, 27 identice. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul. Das komische Ding hier ab hier. Alles klar? Close? E în regulă? S-a închis votul? Și se respinge. Se resping. 25 la 25. Vedeți? Bun, dacă vedeți, uh, rezultatele nu trebuie să mai spun. 20, 211 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 212 cu amendament oral. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 28, nu, acesta e caduc. 213 pentru. Se adoptă. 214 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 215 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 216, 33, Ample și 31, Envy, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. 216, 33, 31, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 34. 34. Nu, nu. 34. Votăm. Cine pentru? Nu, nu e caduc, spune președintele. Nu, nu. 34 pentru. Nu, încă o dată, nu. Nu e, nu a fost respins 216, dar putem să-l respingem acum dacă vreți. Și atunci nu mai votăm 34. 34 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 219, 32 și 35, identice. Pentru. Împotrivă, abțineri, se resping. Da, a fost destul de strâns, poate mai bine verificăm. Mulțumesc. 219, 32, 35. S-a deschis votul. Încă o dată. 219, 32, 35. S-a deschis votul. S-a închis votul și se resping. Și acum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 33, 36, cine e pentru? Împotrivă. Împotrivă. Verificăm. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se resping. Acum 217 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 218 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 37 empl pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 221 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222 și 34 NV identice. Acestea sunt caduce, mulțumesc. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 223 e caduc, 224, 35, 38 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul e caduc. 226 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 227 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 227, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 228, 36 Envy, 39 Empl. Identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 230 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 Empl pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 40. Ample. S-a deschis votul. E din ce în ce mai strâns, din ce în ce mai strânse voturile. S-a închis și se adoptă. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 232 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 233 și 37 identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 41 ampl pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 30, 28, 27 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 236 Vot pe părți. Și 39 de la Envy. Vot pe părți. Prima parte fără cuvântul final. Cine e pentru? Împotrivă? Vă rog să mi arătați încă o dată. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua. Vreți să verificăm? Bine. Prima parte. Verificăm. S-a închis votul? Se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele. A, atunci când toată lumea votează, e din ce în ce mai strâns. Partea a doua. E caducă. Bine. Trecem atunci la 42. Neununddreißig MG zweiter Teil.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 238. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Pentru. E caduc. No, e un, o nebunie. Pentru că e foarte greu să ții pasul aici, să vezi. E o listă foarte complicată. 44. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 45 ampl. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. Toate sunt caduce. Ajungem la 47. 47 ampl. A, nu. Acesta e identic cu celelalte. 240, 46, care sunt identice împotrivă, abțineri se adoptă. 47 ampl pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 31. Cred compatibil, nu? 31 pentru. Vreți să verificăm? 31? 47. Verificăm electronic. 47. S-a deschis votul. 47 ampl. S-a închis votul. Da, e o poziție clară. Da, e evident. Mulțumesc. Se adoptă. 31. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 242. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a adoptat. Dar o parte nu au ridicat mâna deloc. 241, două părți. Prima parte, fără cuvântul existing, pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, cu cuvântul existing, pentru. Împotrivă, abțineri și acesta se adoptă. Patruzeci și unu e caduc, patruzeci și doi pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Și acum ajungem la... A, acum sunt chestii care îmi plac mie, și anume amendamentele de compromis. 3. Cine e pentru? Împotrivă. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 3A. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Ce pagină frumoasă! 33, 215 în bloc. Pentru. Abțineri se adoptă. 249 se adoptă. 251 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 252. Nu? Da? Da. 252. Trebuie să votăm. Cine e pentru? A, ah, îmi cer scuze, spune președintele. E caduc 253, 254 și 255. Un singur vot. Cine pentru aceste trei amendamente? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 34. 34 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35 pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49. Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 256. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu e posibil. 40 53, trebuie să votăm. Bine, se respinge. 49, ampli pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44, Envy pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 257 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Envy. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50. ampl, Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul e caduc. 260. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 261. Pentru? Nu, acesta e caduc. 262. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 263. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 264. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm? Bine, verificăm. 264. S-a deschis votul. Se, se adoptă. 37 și 36. Vot pe părți. Prima parte. Așa cum a fost modificat oral. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua cu o propoziție suplimentară pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36, care este identic cu 37? Ce înseamnă asta? Întreabă președintele. În bloc? 37, 36, da, așa e, le-am rezolvat. Bun, următorul e caduc și următoarele. Ajungem la 260, 8, 268. Pentru? Împotrivă? Abțineri? 268. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 269 e caduc. 33, spune președintele, votăm. Cine pentru? Îmi cer scuze, spune președintele, 38 am vrut să spun. Cine e pentru? Ba nu, și acesta e caduc. Nu, 38 spune președintele, trebuie să-l votăm. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 270. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul e caduc. 271 și 48 envy, identice, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 envy, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul e caduc și următorul. 41? Întreabă președintele. Cine pentru? 41. Împotrivă? Abține. Se adoptă. 273. 273. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 21 ample pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 274 pentru, Doamna Van Brent. Um, I would like to... Mulțumesc. Aș vrea să propun un amendament oral. La amendament, în a doua parte, se arată că o prioritate deosebită se acordă deșeurilor radioactive istorice și pentru că există posibilitatea interpretării greșite acestui text, în loc de istoric, aș propune deșeurilor cele mai vechi. Totul meu e de acord? Nicio obiecție? Pentru această schimbare? Bine, atunci 274 cu amendamentul oral al doamnei Van care tocmai a fost prezentat. Cine e pentru? Împotrivă? Bun, e o mare dezordine aici. 274 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 275. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Următorul e caduc. 42 pentru. Împotrivă. Ce fac restul? Vă rog să-mi arătați cine sunt, e de acord cu 42. Cine e împotriva de 42? Abțineri. Se adoptă. 279. Nu, e caduc. 52. 52 MP pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. 43. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 281 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 282 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 283 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 284 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 200. 85. Pentru? Împotrivă? Două sute optzeci și cinci. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 45 și șase identice pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Următorul e caduc. 50 e caduc. 288. 288 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 289 pentru. Și acesta e caduc. Bine, atunci trecem la 290 și 291 identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 292. Pe două părți. Și cu amendament oral. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Partea a doua e caducă. 293 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 ampl pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 54 pentru. Împotrivă. 54 pentru. 54 pentru. Doamna Harms cere verificare la 7. Numărul 7, da? Amendamentul 7 ampl. Verificăm electronic. S-a deschis votul. All voted. Closed. Wenn immer weniger. Adopted. 54. Zustimmung. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc. Următorul, următorul a fost retras. 60 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 61 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 62 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 NV pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 empl pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 64, vot pe părți, prima parte, Prima parte. Doar partea a doua, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 66. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 67. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 68 caduc, 69 pentru, împotrivă, țineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74, 73 sunt caduce, 71, 72 pentru, Împotrivă? Abțineri? Vreau să vă rog să votați încă o dată. 71 și 72. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Nu, sunt respinse. Respinse. Bine, verificăm. Dar dacă nu ridicați cu toții mâna, atunci sigur că nu pot să văd. S-a deschis votul. Pot să-i număr doar pe aceia care ridică mâna nu pot să presupun ce intenție au ceilalți. Asta e problema la aceste voturi. S-a închis votul și se adoptă. Îmi cer scuze, spune președintele, dar pot să văd doar uh, ceea ce mi arătați. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. Envy e caduc. 76. În două părți. Prima parte. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Bine, verificăm. Mai bine să fim siguri. S-a deschis votul. Prima parte, la 76. Prima parte. 76. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. E caducă. 77 e caduc, 78. Șaptezeci opt. Cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 79 și 3 NV identice pentru, împotrivă, abțineri se resping. Verificăm. Dar dacă rezultatul e din nou diferit, atunci de acum înainte votăm numai electronic, pentru că dacă nu, nu pot, dacă nu ridicați mâna. A votat toată lumea? S-a închis votul? se resping. 80 pentru, Intervenție din sală fără microfon. Da, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 85. Verificăm electronic. Votat toată lumea, atunci închidem votul. Se respinge. S-a respins. Optzeci și patru. Votăm partea a doua. Bine? Doar partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 87. 87. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 11 MP. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 4. Envy. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91. L-am rezolvat. Amendamentul de compromis 1 pentru împotrivă neabțineri se adoptă. 98. 98 pentru împotrivă abțineri se respinge. 99 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 100 pentru împotrivă abțineri se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 și NV6 identice pentru, împotrivă, nu, sunt caduce pentru că 101 a fost adoptat. 103 pentru, împotrivă, Vreau să văd încă o dată cine e împotrivă. Mulțumesc. Se respinge. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160. 8. Envy. Împotrivă. 106 uh, a fost retras. 106 a fost retras. 8 acum. 8 la Envy. Pentru. Împotrivă. În abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Unsprezece envi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Verificăm. Verificăm. NV 11. se respinge NVM și apoi facem o conferință de presă și spunem ce uh, părere avem. Comentariile pe parcurs nu ne ajută prea mult. Uh, vă rog să aveți răbdare pentru că e obositor. S-a închis votul. Da, se respinge. 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Am cer scuze pentru că a fost adoptat 5. E caduc, deci trecem la 100. O 110. 110 pentru, împotriva, Încă o dată. 110. Împotrivă. Haideți să verificăm. Verificăm 110. S-a deschis votul. S-a închis votul. Rejected. 111. 111 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, împotrivă, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, Îmi cer scuze, spune președintele, trebuie să verificăm. 115, verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul, deci. 115. S-a închis votul. E clar. Se adoptă. 116. E caduc. Următorul este 6. Ă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 117 e caduc, 12 cade, 118 e respins, următorul este 7 Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Verificăm șapte. S-a deschis votul. S-a deschis votul și s-a închis votul. A fost respins. 119 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 121 pentru, e că spune președintele. 122 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm 122-ul. Votul e aproape închis. E închis acum. E respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 de la Envi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 ca o adăugare pentru, împotrivă, abțineri, E respins. 126 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, e adoptat. 49, 49 pentru, 49 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Și acum, doamna Jordan Cizeli, mulțumesc. Vă rog, nu un discurs prea lung, foarte scurt. Îmi pare rău pentru că ați avut o listă de vot așa de lungă. După cum vedeți, cu toții suntem interesați de acest subiect. Rămâne un subiect foarte controversat și am încercat împreună cu raportorii din umbră să ajungem la un amendament de compromis. Din păcate n-am obținut decât uh, trei astfel de amendamente. După acest vot îndelungat, constat că toată lumea a primit ceva, toată lumea a pierdut ceva. Au fost foarte multe detalii tehnice care uh, nu cred că ar trebui să facă parte din această directivă și de aceea au fost atâtea voturi împotrivă. Aș dori să vă rog să sprijiniți această directivă pentru că avem nevoie de o majoritate foarte mare față de Consiliu. Mulțumesc! Da, n-ar fi trebuit de fapt să permit. Uh, îmi cer scuze că am permis, dar uh, a fost o greșeală, că am dat voie cuiva să ia cuvântul. Nu o să mai repet greșeala și nu mai las și alte persoane să ia cuvântul. Gata. Acum trebuie să votăm. Îmi cer scuze. Uh, a fost greșeala mea. A fost greșeala mea. Domnule președinte, da, după ce face treabă proastă, se mai și laudă și acum nu putem să zicem nimic. Domnule Butikofer, aici avem un climat uh, colegial, nu putem să ne jignim așa. De ce e lumea atât de uh, iritată? Uh, votăm deja de o oră. Deci, votul final, votul electronic. S-a deschis votul. Final vote. Final vote. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul pe rezoluția legislativă. 33, da, 6 nu, 12 abțineri. Vedeți? Puteți să vedeți pe ecran rezultatul votului. Deci nu e greșeala mea. Și acum votăm rezoluția legislativă. S-a deschis votul? Rezoluția legislativă. S-a închis votul. Și acum, ce se întâmplă? Avem rezultatele. Se adoptă, de asemenea. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct. Trecem la punctul următor. Vă rog frumos, nu, să nu repetăm situația asta, dacă se poate. Nu, nu, nu foarte, nu, nu vreau să repetăm prea des. Uh, ehm, ce scuze. Deci, votăm, trecem la vot acum. Doamnelor și domnilor, mai avem multe voturi și cu cât sunteți mai nervoși, cu atât va fi mai greu votul. Wir stimmen ab 52. Ich kann nicht beides machen. Excuse me, I cannot hear here, here and here. First, uh, if there's some point to do, then tell me when the point is on the agenda. When? Uh, In the beginning. Okay, if the rapporteur wants to make... Dacă raportorul dorește să intervină, atunci are ocazia. Domnule Ceați Marcachis, e rândul dumneavoastră acum. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, pe lângă acest raport și aici avem foarte multe amendamente de compromis, ceea ce înseamnă că vom fi mult mai rapizi. Și este un compromis suplimentar care nu este indicat pe lista de vot. Se găsește la pagina 5. E amendamentul 14A și unele amendamente vor fi caduce. Acest lucru nu este indicat, am vrut să vă spun acest lucru. Secretariatul vă va anunța când ajungem la pagina respectivă. Îmi pare foarte rău că nu e indicat pe lista de vot, dar uh, vă asigur că ne va, fa- ne va face viața mai ușoară și mai rapidă. Bun, să vom vedea, spune președintele. Ok, în orice caz, mergem pas cu pas. 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 IMCO pentru. Împotrivă. Președintele, își cer, îmi cer scuze, am făcut deja o primă greșeală. Vă rog să faceți liniște în sală pentru că mi-e greu să mă concentrez. 137. Cine e pentru? Împotrivă. stați că nici n-am dat rezultatul și vreți să și facem verificare. Da. Ea a fost mai rapid decât sunetul. Uh, și, bun, Claude vrea să verificăm la 137, încă n-am dat rezultatul votului, dar haideți să verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. Văd că sunt mai puțini colegi prezenți. S-a închis votul? Se adoptă. 10 IMCO. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 141 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ce e? Iarăși vreți să verificăm? Deja? Compromisul 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 161. Nu se votează, da? 12. 12 con Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, ce să verificăm? 165. 165, vot electronic. 165, vot electronic. Domnul Turmes a venit cu această idee. S-a închis votul și domnul Royal are o majoritate clară. Vă mulțumesc foarte mult. E minunat. E, chiar aveam nevoie dimineața asta de așa ceva. Haideți să mai facem o dată. 166 pentru. Împotrivă. Mai puțin. Abțineri? Se adoptă. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 con. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm. 168. Vot electronic. Closed and S-a închis votul, se respinge, e clar. 190, 169 a fost retras, rezolvat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 IMCO pentru, împotrivă, se respinge, cred. Abțineri. Compromisul 14. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, se respinge. 20. Verificăm prin vot electronic. S-a închis votul. Suntem din ce în ce mai puțini. Se adoptă. 191 e caduc, nu? 19 pentru. Împotrivă. Să văd încă o dată cine e pentru. Mulțumesc. Acum trecem la amendamentul de compromis 14A pe care îl aveți în text. Nu-l mai citim. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Ceea ce înseamnă că până unde trecem? Până la 192. 192, da? Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ce se întâmplă acum? Cu 196? Vreți să verificăm? 192? 192? Avem timp. Verificăm. S-a deschis votul. Vă rog să votați un pic mai repede. Se adoptă. Da, a fost clar. 196. Până la 199. Au fost deja votate? Bun, caduce. 216 identice. Cine pentru? Împotrivă? Am făcut o greșeală, întrebă președintele. 192? Nu era în acest pachet. Bun. Bine. 192. Cine pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 216 IMCO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem acum la 201. 201. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Douăzeci și doi și 202 identice, cine e pentru? E vreo greșeală? Întreabă președintele. A, acestea sunt caduce. Bun, sunt caduce. Trecem la 203. 203. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 204. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 205. Pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 16. Spune președintele. 15 Econ. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 206 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 207 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 208 e caduc. Compromisul 15 pentru. Împotrivă. Abține. se adoptă. 215 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 229 pentru, împotrivă, ...229 încă o dată. Cine pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 230 pentru. Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 231 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 232. E caduc. 233 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 234 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 235 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. 236. E caduc? Ok, e caduc. Compromisul 18. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 con pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 242 pentru, împotrivă. Vă rog, încă o dată, 242. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, se adoptă, se adoptă, spune președintele. 243 și 19 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 27, 240, 4 identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ e caduc. Trecem atunci la 23. 23 IMCO. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 24 IMCO. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 269. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 265 pentru, împotrivă. Verificăm. 265. Closed. Adopted. S-a închis votul și se adoptă. 26 INCO. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 20A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri. Să mai văd o dată. 31, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 Econ, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, Verificăm. 35. Uh, close. Angenom. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21 pentru. Se adoptă. 278 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 279 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 280 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 281 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 22. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 284 E caduc? E caduc. 285 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 23. Pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. 38. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 286 e caduc. 287 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 292. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 311. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 45. Pentru împotriva, abțineri se adoptă. 313 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 26 caduc, 313 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 313. Trecem la 314, 27 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 pentru. Împotrivă, abțineri. Împotrivă. Încă o dată. Verificăm electronic. 316. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 317 pentru, împotrivă, verificăm. 317, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 318 pentru. Împotrivă. Să văd încă o dată, vă rog, cine e pentru. Bun, se adoptă. 319 acum. 319 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 300. A fost o majoritate clară. 319. Verificăm. Dacă doriți. S-a închis votul? Da, se adoptă. Atunci trecem la 320 pentru unu, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să mai văd o dată, vă rog, cine este pentru 321. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 322. E caduc? 323. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 324. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 25. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 334 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trei sute treizeci și patru. Verificăm. Verificăm prin vot electronic. 334. S-a închis votul. Se respinge. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. IMCO. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34. ECON. Pentru. Împotrivă. Încă o dată vă rog, cine e pentru? La 34, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 351 e caduc. Compromisul 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1 pentru. Econ 1. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 e caduc. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62, 63 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă. Strâns, dar se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66. Îl votăm sau e caduc? Întreabă președintele. Nu, e caduc. 69. 69. 69, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă, cred, spune președintele. Nu votează nimeni împotrivă. Verificăm. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. Dar cred că a fost adoptat. Vot electronic. Am închis votul. Dar și la verificarea electronică votează tot mai puțin oameni. Da, se adoptă. Uh, și la al cincilea vot o să fiu singur în sală, cred. Și acum trecem la 2. 2. Necon. Nu, e caduc. 4 de la Imco și el e caduc. 70. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Hmm. Verificăm. Verificăm. S-a deschis votul. 72. La 72 s-a închis votul și se respinge. 73. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 3. Econ e caduc. 74. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 75. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 e caduc, 82 la fel, 83 pentru. 83. Pentru. Împotrivă. Încă o dată. 83. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 92. Împo pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 93 caduc. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95 pentru. Nu. E caduc. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 IMCO pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Verificăm 117, dacă doriți. Eu cred că s-a adoptat. Am închis votul. Da, se respinge. 121. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 122. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 123. Pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. 7 și 126. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, următoarele sunt caduce, 125 pentru, împotrivă, verificăm. 125, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 128 se respinge. 129 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135. Doriți să verificăm? Nu? Ce să verificăm? 100? La 135. 135, vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge, spune președintele și râde.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 Funcționează microfonul? Da? Foarte bine. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121. E o problemă cu microfonul? 121 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. Compromisul 10 pentru, 121. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 130, verificăm. S-a deschis votul. 130. Verificăm acum. 130. S-a închis votul. E respins. Poate ar fi bine ca toți cei care sunt în sală să și voteze. Nu e indispensabil, dar ar fi bine. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri, uh, e adoptat. 155 împotriva abțineri, e respins. Compromisul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, verificăm. 153, verificăm. S-a deschis votul. E deschis. S-a închis. E respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 229 e caduc, 229 îl votăm totuși pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, regi 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 155 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 13 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 14 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 169 pentru, împotrivă 169 încă o dată pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 169. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Regii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, Verificăm. 172. S-a închis votul. Se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 478 pentru, E caduc, spune președintele. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 216 pentru, împotrivă. Verificăm. 216. S-a închis votul. E respins. Compromisul 18 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 233 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 235 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Regii 4 pentru e caduc, spune președintele. Regii 6 pentru Împotrivă. Verificăm. Regii 6. S-a închis votul. Se adoptă. Registrat 6 e adoptat. Următorul, compromisul 19. Pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 254 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 256 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 271. 271 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 273 pentru. Împotrivă. 273. Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Cred că e respins, dar prefer să verificăm. 273. S-a închis și e respins.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 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 312 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 313 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 314 e caduc, 315 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 322 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 339 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 340 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 341 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 342 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 353 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 354 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 362 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 363 pentru. Împotrivă. Verificăm. 363. S-a deschis votul. Eine Karte zu wenig, Pech gehabt. Lipsește un vot. Păcat, glumeam, spune președintele. Doriți să voteți, votați pentru sau împotrivă? Împotrivă, oricum nu contează. Se respinge, oricum. 364 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 365 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 366 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 367 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 367. E respins. Compromisul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pagini minunate. 375. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 428 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 429 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 369 e caduc, regii 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 464 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 465 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. E caduc, spune președintele, 467 pentru, 465, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. 466 este caduc, 467 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 468 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, e mai simplu. 468. S-a deschis votul. 468, spune președintele. S-a închis votul. E respins. 470 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 473 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 474 pentru, împotrivă. Verificăm. 474. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 475 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 476 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 477 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 479 pentru, împotrivă, verificăm. Cred că se adoptă. S-a închis votul. E respins. 480 pentru, împotrivă, abțineri e respins, 481 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 482 pentru și 83 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. S-a închis votul. patru Pentru. Împotrivă. Care a fost rezultatul? 24 împotrivă, 18 pentru. Intervenție fără microfon din partea domnului Bütighofer. Uh, voiam să vă întreb ce ați votat dumneavoastră. Cum ați votat? Votul a fost atât de lung încât am făcut o greșeală. Împotriva propriului amendament am votat. Vă dați seama cât de multă plăcere îmi face acest lucru. În orice caz, continuăm acum cu 484 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 485 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 485. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 496 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum avem votul la 497, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, mm, cred că e respins, e respins a doua parte, regii 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 498 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge 499 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 504 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Îmi pare rău, spune președintele. Am încercat să-mi fac o părere, dar nu se poate. S-a închis votul. E respins. 505 pentru împotrivă. Îmi cer scuze. 505. 505 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 507 pentru, împotrivă, abțineri e respins. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 505, 517 pentru, ce am spus a fost o greșeală de traducere. 5-1-5 acum. Pentru. 515 acum. Pentru, împotrivă, abțineri. 516. Pentru, împotrivă. Se respinge. Compromisul 29 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, regii 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, regii 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, De 529 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, e respins, regii 16 e caduc, 530 pentru regii 16 e caduc. E corect. A, încă o dată o problemă de traducere, am înțeles. Trebuie să votăm acum cinci sute douăzeci și nouă e caduc și deci votăm acum regii 16. Cine este pentru regii 16? Împotrivă? E, ca, uh, uh, respins 530 pentru împotrivă e, ă, e respins 531 pentru împotrivă E respins. 532 pentru împotrivă se adoptă. 533 și 534 sunt identice. Votăm aceste amendamente. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 535 împotrivă se adoptă. Regii 25 pentru. Nu, nu e necesar, spune președintele, e caduc. 536. Cine e pentru? Împotrivă? Împotrivă? Deci votăm 536. Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 30. Pentru? Împotrivă. Se adoptă. 544. Vot pe părți, prima parte. Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Nu se adoptă. 545 e caduc. Compromisul 31 e a adoptat, spune președintele, 548 pentru, împotrivă, uh, se respinge. 555 pentru, împotrivă, Încă o dată, vă rog. Cine este pentru 555? Împotrivă? se adoptă. 556 pentru, împotrivă, e, ca, uh, e respins. 557 pentru, împotrivă, se adoptă. 558 împotrivă, se adoptă. 559 pentru, împotrivă, se adoptă. Regii 15 este caduc. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, se adoptă. Regii 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. 569. Prima parte. Pentru, împotrivă, e, se respinge. A doua parte. Împotrivă, uh, respinsă. 570 pentru, împotrivă, se adoptă. 571 pentru, împotrivă, se adoptă. 572 pentru, împotrivă, se adoptă. 573 pentru, împotrivă, e respinsă. 574 pentru, împotrivă, respins. 575 pentru, împotrivă, se adoptă. 576 e caduc, 577 pentru împotrivă e uh, respins, 578 pentru împotrivă 578 578 spune președintele pentru împotrivă se adoptă 579 pentru, împotrivă, verificăm. Doar 39. Dumnezeule, s-a închis. Se adoptă. 580 pentru, împotrivă, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, se adoptă. 2. Pentru, împotrivă, se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. 5. 4. Pentru, împotrivă, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, se adoptă. 8. E caduc. 9. Pentru, împotrivă. Verificăm. E mai bine. S-a deschis votul. Dragă consolă, te rog să funcționezi. S-a închis votul. Se adoptă. 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 11 pentru e caduc, compromisul 1 pentru împotrivă se adoptă. 24 pentru împotrivă se adoptă. 25 pentru împotrivă se adoptă. 26 pentru împotrivă se adoptă. 27 pentru împotrivă se adoptă. 28 și 29 pentru împotrivă se adoptă. 30 pentru împotrivă se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, nu se adoptă. Verificăm. 36. 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. E foarte clar. Se respinge 42 pentru, împotrivă. Vă rog să fiți atenți. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. 115 pentru, împotrivă se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă se adoptă. 62 pentru, împotrivă se adoptă. 63 pentru, împotrivă se adoptă. 64 pentru, împotrivă se adoptă. 65 pentru, 64 verificăm. Verificăm, spune președintele. și e, s-a închis votul, e respins. 65 pentru, împotrivă. Verificăm. Securitatea e pe primul plan. Uh, s-a închis votul. Se respinge. 66 pentru, Împotrivă. Se adoptă. 67 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 70, 71, 72 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 împotrivă, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă. Nu e clar, verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 92 pentru. Împotrivă. Se adoptă, cred. 93 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 90. Nu. Încă o dată. 93 pentru. Împotrivă. Verificăm. 93, verificăm. Mulțumesc. S-a închis votul. E respins. 94 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. Regii 27 pentru. Cine votează? Pentru. E corect sau am greșit? False, false, false. Reggie 9. 9. Number 9. Right, right, I've uh, made a mistake. Reggie 9. Regii 9, aveți dreptate, am făcut o greșeală. Regii 9. Pentru, împotrivă, se adoptă. 27 acum pentru, împotrivă, se adoptă. 30, 28 ă, pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. Și MV1 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 MV pentru, împotrivă, se respinge. 6 acum, pentru, împotrivă, e respins, 9 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 envi pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem la votul final. Haideți! S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc și felicitări. Next one. We have no time for big congratulation parties. Nu mai avem timp de petreceri, așa că mergem mai departe. Domnul Savela, amendamentul 24. Am să încerc înainte, fără să mai spun pentru și împotrivă. Împotrivă, se adoptă. 30. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 1. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Împotrivă. Se adoptă. Stați. O greșeală, mă scuzați, spune președintele. Regii 16. Împotrivă. Se adoptă. Regii 20. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 43. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 53. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Împotrivă. Se adoptă. Cult 12. Împotrivă. Se respinge. 58 și 59. Împotrivă. Se respinge. Compromisul 5. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 9. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 22. Împotrivă. Se adoptă. CULT 15. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 6. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 7. Împotrivă se adoptă. IMCO 8. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 71, 72, mă scuzați, și 73D, identice. Împotrivă se resping. 75. Șaptezeci și cinci, împotrivă, Cred că se adoptă. 76. Împotrivă. Se adoptă. Cult 9. Împotrivă. Se adoptă. Compromis 8. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 9. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 10. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 11. Împotrivă. Se adoptă. 12. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 88. Împotrivă se adoptă. 97. Mă scuzați, spune președintele. Înainte de aceasta, compromisul 13. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 97. Împotrivă se adoptă. 98. Împotrivă se adoptă. 99. Împotrivă se adoptă. 100. Împotrivă. Se adoptă. 101. Împotrivă. Se respinge. 102. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 14. Împotrivă. Se adoptă. Regii 21. Împotrivă. Se adoptă. 105. Împotrivă. Se adoptă. 106. În două părți. Întreabă președintele. Nu. Foarte bine. Atunci 106. Împotrivă. Se adoptă. 107. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 15. Împotrivă. Se adoptă. 16. Compromisul. Împotrivă. Se adoptă. 17. Nu, mă scuzați, spune președintele. Regii 19. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 17. Împotrivă. Se adoptă. Toate amendamentele de la 120, 146, 153, 158 119 e caduc, nu? Da. Deci la amendamentele 120, 146, 153 și 158, toate identice, împotrivă, se adoptă. 125, împotrivă, facem o verificare electronică la 125. Close. Reject. Se respinge. 121 împotrivă se adoptă. 122, 123 și 124 împotrivă se adoptă. 126 împotrivă se respinge. 127 împotrivă se respinge. Compromisul 18 Împotrivă. Se respinge. Doriți o verificare? Foarte bine, o verificare electronică la compromisul 18. Cineva a cerut așa că o vom face. 18. Closed. S-a închis votul. Și, surpriză, spune președintele, cred că am, am trecut prea, prin prea multe astăzi. 132. Împotriva respins. 134 împotrivă, respins. 136, 35 de împotrivă, se respinge. 136 împotrivă, se adoptă. 137 și 138 împotrivă, se respinge. 139 împotrivă, se adoptă. 141 împotrivă se adoptă. 143 împotrivă se adoptă. 144 împotrivă se adoptă. 145 împotrivă se adoptă. 147 împotrivă se adoptă. IMCO 13 împotrivă se adoptă. 149 împotrivă se adoptă. 148 împotrivă Cred că e respins, dar facem o verificare electronică. Yeah. Stop. Yeah, rejected. 100... 152 împotrivă se adoptă. Împotrivă se adoptă. Compromisul 19. Împotrivă nimeni se adoptă. 156 împotrivă se adoptă. 157 împotrivă se adoptă. 159 împotrivă se adoptă. IMCO 17 împotrivă se adoptă. IMCO 20, împotrivă, se adoptă. Cult 3, împotrivă, se adoptă. Cult 16, împotrivă, se adoptă. Cult 18, împotrivă, se adoptă. IMCO 10, împotrivă, se adoptă. 162, împotrivă, se adoptă. 163, împotrivă, se adoptă. 164. Împotrivă se adoptă. Compromisul 20. Împotrivă se adoptă. 168. Împotrivă se adoptă. Compromisul 21. Împotrivă se adoptă. 172. Împotrivă se respinge. 170 172 este respins. Vom face o verificare foarte bine la amendamentul 172. Opened the vote. S-a deschis votul. S-a închis votul. Într-adevăr, aveați dreptate. Câteodată se întâmplă. Asta înseamnă că sunteți împotrivă, dar nu-i de ajuns. 173. Împotrivă, se adoptă. 174. Împotrivă. Se respinge. 175. Împotrivă. Respins. 176. Împotrivă. Se adoptă. IMCO 6. Împotrivă se adoptă. 177. Împotrivă se adoptă. 178 împotrivă, se adoptă. 179, împotrivă, se adoptă. Compromisul 22, nu, mă scuzați, spune președintele, amendamentul 9 înainte de aceasta. Amendamentul 9, împotrivă, adoptat. Compromisul 22, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12, împotrivă, se adoptă. Compromisul 23, împotrivă, se adoptă. Compromisul 24, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19D, împotrivă, se respinge. 20D este identic. Amendamentul 21, împotrivă, se adoptă. 22, împotrivă, se adoptă. Regii A, împotrivă, se adoptă. Regii B, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, împotrivă, se adoptă. Și votul final, un vot electronic. S-a deschis votul. Or, I hope so. The machine is tired. Cred că și consola a obosit. Closed zwei. Oh Gott. Ja, meine Maschine geht. Oh. Congratulations. Felicitări. Un rezultat nemaipomenit. Și acum trecem la raportul Calfin, următorul. Amendamentul 11, 12, 13, 14 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Se resping. 15. Împotrivă? Respins. 16. Împotrivă. Se adoptă. 2. Împotrivă. Se adoptă. 17. Împotrivă. Se adoptă. 3. Împotrivă. Se adoptă. 4. Împotrivă. Se adoptă. 5. Trebuie să mergem mai departe. 5. Împotrivă adoptat. 18, împotrivă, se adoptă. 19, împotrivă, adoptat. 20, împotrivă, se respinge. 21, la 20, doriți o verificare electronică? Vom face. La amendamentul 20. S-a închis votul. Se respinge. 21. Împotrivă? Se adoptă. 22. Împotrivă? Se adoptă. 23. Împotrivă? Se adoptă. 24. Împotrivă se adoptă. 25. Împotrivă se adoptă. 26. Împotrivă se adoptă. 27. Împotrivă se adoptă. 28. Împotrivă se adoptă. 29. Împotrivă se adoptă. 30. Împotrivă se adoptă. 31. Împotrivă. Se adoptă. Compromis 1. Împotrivă. Adoptat. 35. Împotrivă. Se adoptă. 36. Împotrivă. Se respinge. 37. Împotrivă. Se adoptă. 38. Împotrivă. Adoptat. 39. Împotrivă. Adoptat. 40. Împotrivă. Adoptat. Vreți să facem o verificare? Vom face o verificare electronică la amendamentul 40. Open and close and adopt. Se adoptă. 41. Împotrivă. Se adoptă. 1. Împotrivă. Se adoptă. 6. Împotrivă se adoptă 7. Împotrivă se adoptă 8. Împotrivă se adoptă 9. Împotrivă se adoptă 10. Împotrivă se adoptă 11. V-am păcălit, spune președintele. Nu există 11. Votul final. S-a închis votul. Minunat și de data aceasta. Felicitări. Și acum ultimul vot pentru uh, domnul Buticoifer. Este important totuși. 1. Împotrivă. Încă o dată vom face o verificare. Oh, rejected. Number two. 2. Împotriva se adoptă. Compromisul 1. Împotriva se adoptă. Compromisul 2. Împotriva se adoptă. 6. Împotriva se adoptă. Compromisul 3. Împotriva se adoptă. Compromisul 5. Mă scuzați? Compromisul 4. Împotrivă se adoptă. 13. Împotrivă se adoptă. Compromisul 5. Împotrivă se adoptă. 17. Vot pe părți, prima parte. Împotrivă se adoptă. A doua parte. Împotrivă. Respins. Compromisul 6. Împotrivă se adoptă. 22. Împotrivă. Se adoptă. 23. 23. Împotrivă. Se adoptă. 24. Împotrivă. Se adoptă. 26. Vot pe părți. Prima parte. Împotrivă. Încă o dată vă rog, la 26 cine votează? Împotriva acum? Vom face o verificare electronică, așa e mai ușor. Prima parte, verificare. Prost. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Împotriva. Se respinge. 27. Împotriva. Se adoptă. 28. Împotrivă. Se adoptă. 29. Două părți. Prima parte. Împotrivă? Se adoptă. A doua parte e caducă. 30. Numărul 30. Împotrivă? Se adoptă. Vom face o verificare la amendamentul 30. E stresată consola după atâtea voturi. Se adoptă. Compromisul 7. Împotrivă. Se adoptă. 37 cu amendament oral. Împotrivă. Se respinge. 38. Amendament oral. Împotrivă. Adoptat. Și votul final. Un vot electronic. Uh die restlichen Punkte, was machen wir damit? Die setzen wir ab jetzt. And the vote is clear. Votul este foarte clar. Felicitări raportorului. Okay, the other points we must do in the next point. Thank you. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și pentru munca bună pe care ați făcut-o aici. Mulțumesc.